informez uh, Parlamentul că împreună cu președintele Consiliului, președintele Parlamentului va semna marți patru legi adoptate în procedură legislativă ordinară, conform uh, articolului 78 din uh, regulamentul de procedură a Parlamentului. Titlul acestor legi va fi publicat în uh, procesul verbal al acestei ședințe. Acestea au fost anunțurile. Trecem acum la ordinea de zi. Proiectul